Good day. Good day. Bună ziua, bună dimineața tuturor. We're getting started. Începem. Iar primul punct pe uh, ordinea de zi ar fi Punctul 12. Criminalitatea organizată în Uniunea Europeană. Dar înainte de aceasta, vreau să anunț că ați eh, cerut eh, ca doamna eh, Judith Sargentini să devină raportoare pentru accesul publicului la documente pentru perioada 2009-2010 înaintea doamnei, în locul doamnei Hautala care a părăsit Parlamentul pentru că a fost numită în noul guvern finlandez. Dacă nu există obiecții să schimbăm uh, raportorul, atunci putem confirma această propunere care a fost făcută ieri în reuniunea coordonatorilor. Dacă sunteți de acord, atunci trecem la punctul 12, crima organizată. Doamna Sonia Alfano este raportoare, iar uh, Obiectivul acestei discuții este să analizăm amendamentele care au fost avansate. Coordonatorii LIBE uh, au decis ca acestui subiect să fie dedicat un raport în uh, iarna aceasta am organizat o serie întreagă de audieri pe această temă în Parlamentul European. Am avut și pe 12 aprilie o întâlnire în care raportoarea ne-a prezentat raportul. Comisia a avut posibilitate să analizeze acest aviz împreună cu experți din acest domeniu. Și după cum știți, uh, avem un număr mare de amendamente Trebuie să discutăm aceste amendamente pentru a progresa. Înainte de toate, dăm cuvântul raportoarei doamna Alfano. Si, grazie, președinte. Cum a già detto lei, la, la relație... Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport a fost deja prezentat, de aceea nu doresc să intru acum în amănuntele acestui subiect. Criminalitatea organizată în Uniunea Europeană este subiectul și este prima dată că trebuie să analizăm concret acest subiect. Este o mare responsabilitate pe umerii noștri. Știm că acest subiect de multe ori a fost uh, privit ca fiind unul specific italienesc. Eu doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, dar și tuturor uh, europarlamentarilor care au înaintat amendamente. Le mulțumesc pentru că prin această colaborare continuă am uh, putut să acționăm astfel încât subiectul să nu poarte o amprentă italienească, să nu ne dedicăm doar subiectelor care sunt uh, specific italienești. Avem uh, peste 100 de amendamente și uh, de a, până la urmă și această cifră a fost completată. Am reținut însă din toate amendamentele 90 în legătură cu care să operăm au uh, rezultat 134 de amendamente de compromis. Ne-am întâlnit joia trecută cu raportorii din umbră și am reușit să alcătuim o sinteză. Aș fi foarte bucuroasă dacă am putea avea o dezbatere pe marginea acestor amendamente de compromis, a sintezei realizate uh, încă o dată doresc să mulțumesc tuturor celor care au contribuit, colaboratorilor mei, secretariatului și secretariatului ALDE. Aș dori să menționez câteva elemente care au fost uh, aduse în discuție și de către experți. Ați menționat și dumneavoastră audierea din 12 aprilie, dar și pe 29 aprilie a mai existat o audiere organizată de ALDE și am uh, primit expertize din partea aproximativ 50 de procurori din diverse state membre, dar am vorbit și despre mafia din Nigeria, Rusia, Japonia, China. am vorbit și despre uh, organizațiile de tip mafiot din Balcani. În legătură cu acest uh, subiect, deci au fost uh, prezentate cazuri, dar uh, am ascultat și părerea uh, unor experți care nu au uh, o legătură directă cu Parlamentul, cu uh, organe de investigație a criminalității organizate. Și ne-am bazat deci pe toate aceste documente în uh, rezultatele pe care le-am obținut. Am stat de vorbă cu procurori, cu uh, reprezentanții ai poliției, reprezentanții ai Europol, ai Interpol. Doresc să mulțumesc și președinției maghiare pentru că a avut o uh, contribuție salutară, dar doresc să mulțumesc și Comisiei Europene pentru că au uh, propus uh, analiza unor subiecte care până la urmă depășeau strict preocuparea noastră. Am spus că am vorbit cu reprezentanții justiției, ai organismelor de investigație a criminalității. Uh, Deci sperăm să ajungem la uh, găsirea unor instrumente care să ne permită ca în interiorul celor 27 de state membre până la urmă să vorbim toți într-un glas. În Italia uh, au avut loc opt condamnări uh, pe viață în legătură cu atentatul de la Duisburg Procuratura din Regio Calabria a colaborat cu poliția germană și pe baza acestei cooperări a fost posibil ca ancheta să fie finalizată și să se ajungă la aceste condamnări. În baza acestui exemplu, pot să vă spun că uh, va trebui și pe viitor să existe asemenea uh, acțiuni de colaborare. Putem spune că noi am adus o contribuție Uh, la uh, descoperirea de noi modalități de conlucrare. Și uh, nu cred că rezultatul ar fi putut să fie mai bun. Spun acest lucru cu toată seriozitatea. Am colaborat foarte bine, s-a colaborat bine între raportoare și alți europarlamentari care toți au dorit să se implice și să ne ajute să ajungem la un rezultat constructiv. Ceea ce uh, acum se află în fața dumneavoastră ca propunere și cred că și la mini-plenara din uh, Bruxelles uh, va putea să fie adoptat. Mulțumesc foarte mult, doamna Alfano, pentru această prezentare. Dorește Comisia să intervină înainte de a începe uh, dezbaterea. Comisia, vă rog. Doresc să mulțumesc raportoarei, raportorilor din umbră, tuturor celor care au avut o contribuție la configurarea acestui raport, pentru că este în linia priorităților pe care noi ni le-am stabilit în ce privește strategia de combatere a criminalității organizate. Salut uh, producerea acestui raport și vă mulțumesc. Iar acum, domnul Iacolino, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc în primul rând raportoarei pentru activitatea desfășurată și pentru efortul pe care l-a întreprins pentru ca acest text să fie îmbunătățit. Am avut o bună colaborare cu raportoarea, cu secretariatul și rezultatul acestei colaborări cred că merită toată atenția. Când vorbim despre criminalitatea organizată, trebuie să constatăm că este de fapt, regretabil că astăzi în sală sunt atât de puțini eurodeputați prezenți. La întâlnirea noastră de la Strasburg din săptămâna trecută am avut uh, o dezbatere foarte importantă Uh, este vorba despre a facilita uh, confiscările în anumite situații, uh, este vorba de urmărirea tranzacțiilor financiare care sunt făcute, fenomenele de spălare a banilor care trebuie să fie stăvilite, este vorba despre traficul de droguri care trebuie să fie combătut. De fapt, averea pe care mafioții o strâng uh, trebuie să poată fi confiscată și procedurile trebuie să fie simplificate în acest sens. Trebuie să putem să acționăm din acest punct de vedere mult mai repede. Sigur că mafia își are poate sorginta în Italia, dar uh, crima organizată se întâlnește astăzi uh, pretutindeni în lume, iar Consiliul European s-a pronunțat în acest sens, iar uh, sentințele care sunt pronunțate împotriva mafioților trebuie să poată fi aplicate mai ușor pretutindeni. Este important să se poată colabora mai bine și cu statele terțe, mai ales în ce privește combaterea traficului de droguri și traficului de persoane. La modul acesta, în statele membre, criminalitatea organizată trebuie să fie uh, bine definită în uh, codul penal, trebuie să fie introduse uh, dimensiuni, criterii care să permită combaterea ei în codul penal și în procesele penale sunt de multe ori lucruri legate și de achizițiile publice și uh, din acest punct de vedere cred că trebuie să uh, ne extindem posibilitățile de acțiune. De asemenea, activitatea anchetatorilor uh, trebuie să devină mai Uh, ușoară, astfel încât mafioții să nu mai poată să comunice cu exteriorul în momentul uh, încep anchetele și să-și continue activitatea de organizare a acțiunilor uh, infracționale. Averea uh, mafioților ar trebui de fapt să poată fi folosită și în scopuri sociale și acest lucru în clipa de față nu este posibil decât în Spania și în Italia. Ar fi foarte important ca în domeniul uh, activităților publice în care, din păcate, uh, mai uh, constatăm că există acțiuni de tip mafiot, să se acționeze cu toată severitatea pentru uh, contracararea acestor acțiuni. Fără de parcurs, calendarul pe care l-a elaborat raportoarea din acest punct de vedere ar trebui să poată fi respectat. Eu am vorbit despre Italia, despre un model italian, m-am uh, concentrat în felul acesta pe uh, legislația națională din Italia, dar criminalitatea organizată, uh, cum spuneam, a pornit din această țară. Dar măsurile de contracarare pe care le imaginăm acum uh, trebuie uh, de asemenea să uh, poată fi aplicate peste tot. Este nevoie de o foarte bună colaborare pentru ca așteptările noastre să se poată îndeplini. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportoarei. Munca depusă de doamna Alfano la acest dosar foarte complicat. Există întotdeauna riscul de a ne concentra prea mult pe experiența italiană, dar oricum și ea trebuie să fie avută în vedere, trebuie să țină cont de experiența italiană, pentru că, din păcate, Țara mea suferă de forma acestui flagel al crimei organizate de mult timp. Trebuie deci ca Italia să găsească instrumente și a găsit instrumente foarte eficace de a lupta împotriva infracționalității organizate. Nu trebuie să se insiste prea mult pe mafie. Da. Mafiile sunt un tip de criminalitate organizată care merită atenția noastră pentru că în ultimii ani acest fenomen s-a extins și este tot mai vizibil. Înainte credeam că mafia reprezintă o problemă nu exclusiv italiană, dar în general localizată doar în Italia. Dar astăzi lucrurile nu mai stau deloc așa. Ce mi-a plăcut foarte mult e amendamentul 134, unde se pune accentul pe diversele filiere infracționale, deci nu doar pe mafie, dar în jurul mafiei e un întreg ansamblu de probleme specifice de care trebuie să se țină cont. Dacă vrem să înțelegem cum se prezintă criminalitatea organizată și mafia în ziua de astăzi, acești termeni trebuie să fie asociați, dar fiind conștienți de specificitățile fiecăreia. E adevărat că e problemă italiană, dar e problemă și mondială, pentru că de la început uh, mafiile au înțeles foarte bine globalizarea, s-au globalizat înaintea noastră. Iată de ce instrumentele adecvate dacă vrem să facem față unei situații atât de complicate și dificile. Sunt în orice caz, uh, în parte, instrumente care există deja în Italia. În Italia, de mult timp, ne luptăm cu această problemă. Iar uh, activitatea doamnei Sonia Alfano, mă gândesc că special la amendamentele de compromis, au permis să facă textul mai uh, ușor de înțeles. Este o muncă foarte importantă și cred că mergem spre redactarea unui document excelent care va fi de mare utilitate pentru cetățenii Uniunii Europene. Mulțumim, uh, Conceta. Sunt întru totul de acord în legătură cu ce s-a spus de către doamna raportor și de doamna Borsellino. Și toți cei care au participat la redactarea acestui raport. Acest text de compromis este un text bun, mai întâi pentru că este rezultatul activității raportoare, o muncă excelentă, dar de asemenea contribuției diversilor parlamentari. Există totuși niște lucruri pe care aș dori să le afirm, pentru că citim raportul și mie mi se pare că există totuși anumite evaluări pe care le-am auzit nu cu mult timp în urmă, cu privire la care aș vrea să revenim. Există anumite prejudecăți uh, în jurul acestui subiect și eu vreau să spun ceva foarte clar. Niciunul dintre noi nu s-a scandalizat atunci când Statele Unite ale Americii au solicitat transmiterea de date bancare cu privire la teroriști. Nimeni nu a eh, strigat, e scandalos în ultimii ani când Spania adoptat legi antiteroriste extrem de ferme, tocmai pentru că Spania se confrunta cu problema terorismului și a reușit să facă din legislația ei model european. Nimeni n-a crezut că e vreo încălcare a drepturilor omului. Atunci când a existat o transmitere de date pentru a lupta împotriva terorismului. Adesea în Europa și pe plan mondial avem o viziune cinematografică a mafiei ne gândim la filmul Nașul, la nașii ăștia de lux, care nu sunt chiar așa de răi, sunt destul de simpatici, au simțul onoarei, țin la familie. Ne gândim la frumoasele peisaje din Sicilia, cineva cu o pușcă în mână și nu uităm nici muzica din secolul XIX și undeva în spate ne gândim și la filmul Ghepardul. Dar să nu uităm că astăzi mafiile se ocupă de cocaină pe plan mondial. Mafia este o formă de crimă organizată. Mafiile fac comerț cu arme. Vând arme teroriștilor. Lucrează împreună cu terorismul internațional. unii contribuie cu drogurile, ceilalți contribuie cu armele. Mafiile și crima organizată organizează și traficul de persoane, care este cea mai mare încălcare a drepturilor omului. Femei, minori, copii sunt primele victime. Și găsim de-a lungul drumurilor europene tinere care vin din diverse colțuri ale lumii și sunt obligate să se prostitueze. Acesta e un model pe care îl uh, vedem în mod izolat, dar nu e adevărat. Cum credeți că ajunge, ajung drogurile din Columbia, în Belgia, la Bruxelles sau la Amsterdam, dacă n-ar exista intermediari? Oare mafia columbiană e suficientă, chiar dacă are o forțe paramilitare? Modelul Coza Nostra nu este strict italian, Trebuie doar să ne gândim la ce se întâmplă în America Latină. E cam același model. Grupări paramilitare, mafii, pe care le regăsim și în parlamentele și guvernele acelor țări. O situație cu totul degradată pe plan internațional, rezultatele sunt catastrofale. Aș reaminti că în februarie Statele Unite au lansat o operațiune de a aresta unor mafioți. 180 au fost arestați numai în SUA. În Europa niciodată nu s-a făcut o operațiune pe această scară. Și care e teza? Ieri s-au arestat la Bruxelles un uh, sicilian din provincia Agrigentul a domnului Iacolină și destul de aproape și de localitatea mea de Baștină. Deci, până la urmă, găsim aceste persoane sau personaje la început nu reușeam să fac oamenii să înțeleagă că mafia e peste tot, dar acum guvernul belgian a înțeles, a tras concluziile care se impuneau și s-a lansat într-o operațiune de protecție a celor care sunt condamnați la moarte de către mafie. În circunstanțe de acest gen, oare e normal? Oare e etic? Să existe cetățeni în Europa cei care trăiesc în țările de jos sau în Germania. Ei chiar pot să creadă că mafia și crima organizată e o problemă care nu-i privește, poate cred asta, dar se înșală. Ori aceste țări pot să accepte să existe cetățeni europeni care au fost uh, martori în justiție, care au denunțat uh, criminali din serile lor și care acum sunt amenințați de mafie și nu li se acordă nicio protecție țările lor. Acesta e genul de probleme la care se referă raportul. Nu e vorba de a spune mafia există și în Germania și mai știu eu unde, în Belgia sau în țările de jos. Înțeleg că mândria națională are de suferit și că Olandezul o să spună, ei, nu, nu suntem chiar așa de rău ca italieni. Istoria noastră e diferită de istoria Italiei, dar vrem să existe măcar un minim de solidaritate în aceste țări. Pentru că dacă cineva e mafiot, mafiotul să fie mafiot și în Italia, dar și la Paris, Berlin, Bruxelles sau mai știu eu unde. Pe plan economic, de exemplu. Ce mi-ar plăcea și spun uh, adesea este să se redacteze un raport cu privire la mafia economică cu privire la legăturile dintre economia criminală și economia legală. Și acest lucru există atunci când sunt deșeuri toxice, toxice din Germania sau din altă parte care ajung la mafia napolitană. E un model unde se regăsește o burghezie degenerată, un capitalism degenerat care colaborează cu organizațiile infracționale. Și nu e vorba doar de a ști dacă mafia e peste tot și afectează pe toată lumea. Știm perfect că există noi mafii care apar în fiecare zi în Balcani, în Rusia, în alte țări și știm cum se petrec lucrurile. Trebuie totuși să înțelegem bine lucrurile. Modelul de crimă organizată din prezent, indiferent unde se manifestă, se inspiră de la, sau din cosa noastră. Nu e doar activitatea infracțională. Se vinde heroină, cocaină sau se face trafic de arme. Dar banii mordari, banii care reprezintă fructul acestor activități ilicite, intră în economia legală. Și începând cu acel moment există legături care se stabilesc între activitatea infracțională și economia oficială a unei țări. Asta oare nu apare decât în țările cu o puternică criminalitate organizată? Nu, peste tot, pentru că banii sunt investiți în țările bogate, unde e mai rentabil, unde generează profit. Iată de ce ne-am dat seama în Italia că Mafia acționează la Neapole, la Palermo, dar apoi investește la Milano sau în alte țări europene. Investit foarte mult în Ungaria, în România, în țările din răsărit în general. Acest instrument ar putea să fie un punct de pornire. Unii cred că e un instrument revoluționar care o să schimbe cu totul istoria legislației europene. Permiteți-mi să vă spun foarte sincer că, după părerea mea, acest instrument e mult prea modest față de adevăratele dimensiuni ale criminalității și legăturilor acesteia cu economia obișnuită. Nu e vorba de un raport cu privire la mafie sau la criminalitatea italiană, ci pentru prima dată nu încetăm să credem că mafia nu există, adică și încă un lucru, 30 de secunde. Problema închisorilor și a reabilitării deținuților. M-am ocupat de reabilitarea unor copii în situații de risc printr-o muncă în regim benevol și am întâlnit un băiat de 18 ani care avusese legături cu mafia și care mi-a spus, pentru mine, de fapt, nu am de optat. Ori mor, ori uh, o să mă trimită la închisoare. Nu e altă posibilitate după ce ai lucrat cu mafia. Dacă ești din mafie, ești eliminat în mod uh, barbar. Punct. E motivul pentru care există această lege cu privire la colaboratorii justiției în Italia pentru a permite acestor oameni să se reinstaleze. Și evident trebuie să știe exact ce se înțelege prin mafie și trebuie să accept să colaborezi cu statul. Nu trebuie să vorbim de o închisoare prea dură. Vrei să te schimbi, să te întorci împotriva uh, crimei organizate, deci trebuie să lucrezi cu statul. Și din nou, spune vorbitorul, o să închei în 30 de secunde, e absurd ca în prezent o întreprindere mafiotă să poată să obțină contracte de lucrări publice la Palermo poate să participe la licitație la Paris sau la Berlin și să obțină contract. În consecință, mafioții noștri nu se mai limitează la Sicilia, ci lucrează și în restul Europei. Mulțumesc, domnule. Domnule Conceta, vă mulțumesc și ne dăm seama că e o problemă foarte delicată pentru unii colegi italieni dar ar trebui poate să încerce toată lumea și domnul Conceta să respecte timpii de intervenție. Da. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mulțumesc raportoarei pentru această propunere și cred că este și important să spunem criminalitatea organizată și combaterea criminalității uh, organizate uh, se află pe ordinea de zi pentru că este un subiect care ne preocupă în mod prioritar și ceea ce a spus domnul Croceta, inclusiv în ce privește criminalitatea economică, um, este de asemenea important și trebuie într-adevăr să devenim activi pentru a o combate. Dar este o diferență dacă noi acum facem un raport pentru combaterea mafiei sau pentru combaterea criminalității organizate. Iar dacă raportul este dedicat combaterii criminalității organizate, atunci trebuie să tratăm toate aspectele criminalității organizate să uh, respecte ceea ce ne propunem ca obiect de cercetare pentru a putea să combatem după aceea acest fenomen, inclusiv prin adaptarea codului penal în manieră corespunzătoare. Spuneam și că a existat propunerea să se organizeze o instituție care să se ocupe de coordonarea luptei împotriva criminalității europene. Eu cred că uh, ar depinde foarte mult de modul cum va fi conceput acest organism și trebuie să vedem întâi care va fi evaluarea cadrului pentru combaterea criminalității organizate. Pentru că s-ar putea ca din această evaluare să reiasă noi perspective pentru acțiunea viitoare și în legătură cu acele perspective, cred că noi verzi uh, vom dori să ne pronunțăm. În ce privește drepturile fundamentale din aliniatul 4 și, de asemenea, hotărârea cadru privind criminalitatea organizată din aliniatul 7 și, de asemenea, Procuratura Europeană care este menționată în aliniatul 15, cred că trebuie să avem totuși o abordare critică. Aici ar fi nevoie de anumite corecții înainte de votul final, pentru că Um, acel mandat european de investigare uh, cred că ar trebui să mai fie adaptat. Avem uh, raportori din umbră care cunosc uh, deja acest proiect și uh, atitudinea este mai critică decât ceea ce se regăsește aici în aliniatul 9C, că acest mandat european de investigare ar trebui să fie susținut pe deplin. Eu cred că trebuie să existe o coerență între pozițiile noastre, pentru că altfel ne creăm dificultăți. Punctul următor. În legătură cu mandatul european de arestare. Și aici, în ce privește aplicarea, um, au fost formulate critici în Parlamentul European, iar în aliniatul 18a sunt menționate o serie întreagă de situații de exceptare. Uh, uh, eu cred că noi, în calitate de Parlament European, dorim să existe și excepții în ce privește aplicarea mandatului european și din acest punct de vedere cred că nu există coerență între uh, ceea ce spunem noi în legătură cu mandatul european de arestare și ceea ce ne propunem în acest raport. Eu uh, cred că trebuie să existe, să creăm măsuri care să devină eficace în practică, dar care în același timp să respecte condițiile statului de drept și al uh, drepturilor fundamentale. Mai sunt și alte puncte care necesită discuție în aliniatul 2, de pildă legătura între terorism și criminalitatea organizată. Nu trebuie să facem greșeala uh, de a uh, eluda aceste aspecte și ă, de a încerca să uniformizăm întreaga problematică legată de criminalitatea organizată. Eu cred că acest raport este o, un bun punct de plecare pentru dezbatere, dar că mai este nevoie de ceva timp până vom putea să-l adoptăm, pentru că altfel ne creăm dificultăți în legătură cu alte rapoarte care se află în lucru în clipa de față și nu trebuie singuri în Parlamentul European să ne creăm piedici în activitate. Mulțumesc, domnul Kirchhoff, aveți cuvântul. Um, can I just, uh... Îmi cer scuze pentru întârziere, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la două aspecte. Unul este acela că mie mi se pare că avem aici uh, o tradiție în a aborda noi direcții, noi uh, probleme, atunci când avem deja uh, structurile capabile să facă față situației. Avem pe masă decizia uh, privind justiția Jai Uh, din 2008, uh, care s-a constatat că nu este foarte uh, bine pusă în aplicare. Problema este că de fiecare dată când discutăm despre crimă organizată, ne temă că unii membri din comisia noastră devin puțin înguști în abordarea lor. Cad în Uh, exemplificări naționaliste. Vă amintesc întâlnirea pe care am avut-o pe acest uh, subiect și cred că nu ne putem permite ca această comisie, oricât de grave pot fi problemele legate de criminalitate organizată în unele țări, fie în Italia, Marea Britanie, Olanda sau în altă parte, nu ar trebui să ne permitem să divizăm soluțiile problemelor pe țări. aici uh, ce discutăm este criminalitatea organizată fără frontiere. Vorbim despre criminalitate care nu face discriminări în ceea ce privește copiii care pot fi traficați sau drogurile sau alte Uh, aspecte legate de uh, criminalitatea organizată. Trebuie să fim și noi la fel de uh, deschiși în abordarea noastră și să nu ne lăsăm atrași către o abordare sau alta, o direcție sau alta. Dacă e să înființăm instituții noi, acestea trebuie să fie la fel de generoase în abordarea lor și trebuie să fie foarte clar faptul că a se bucură de uh, sprijin și de uh, toate instrumentele legislative de care au nevoie. Iar aceasta este o poziție pe care noi și eu și colegii mei o vom aborda în uh, ceea ce privește această chestiune. Da. Acum ne întoarcem la doamna Alfano pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la diferitelor observații făcute aici, începând prin domn, cu domnul Iacolino, care ne vorbea despre amendamentul privind uh, achizițiile publice. Sunt uh, sigură că acestea ar îmbunătăți textul și vom încerca să facem uh, acest lucru Dar vreau să subliniez că conținutul acestui uh, amendament face trimitere la directiva din 2004 privind achizițiile publice și uh, citind această directivă mi-am dat seama că suntem puțin în întârziere. Acea directivă prevedea că condamnații nu pot participa la licitații publice și, vă repet, e o directivă din 2004. În plus, îmi permit să vă spun că această directivă a fost uh, foarte uh, într-o măsură mică transpusă de către statele membre, cărora li s-a permis să interpreteze destul de flexibil prevederile ei, iar unii au profitat pentru a exclude anumite persoane din uh, piața achizițiilor publice și până la urmă efectul a fost uh, unul invers al acestei directive. Uh, deja din 2004 am încercat deci să facem ceva, iar în ziua de astăzi încercăm din nou să găsim puncte comune pentru că această faimoasă directivă de acum șapte ani să poată în sfârșit să fie pusă în aplicare corect. Sper că acest raport ne va da un nou impuls în acest sens. Recomandările care figurează în acest amendament au primit sprijinul recent al COCOBU, care reclamă deturnarea fondurilor publice de către organizațiile de crimă organizată. Domnule Iacolino, sunt convins că vom mai găsi și alte puncte în care opiniile noastre coincid și vom putea lucra împreună pentru a ameliora acest raport. În ceea ce privește temnița grea și alte pedepse. Mă adresez aici colegilor mei care nu sunt italieni. E adevărat, trebuie mers mult mai departe cu aceste pedepse în lupta împotriva crimei organizate în statele membre. E și e vorba uh, mai ales de o anumită, uh, un anumit uh, stat membru. Amendamentul 143 se referă tocmai la mafia și uh, alte filiere internaționale. Iar pentru colegul Albrecht, aș spune că în ultimii ani am vizitat închisorile italiene, iar uh, acest uh, această pedapsă cu, cu ognă pedapsă, cu ocna pe viață nu sunt închisori unde se practică uh, tortura, ci mai degrabă niște închisori obișnuite italiene care mai degrabă lasă de dorit, pentru că populația de deținuți este dublul uh, celei pe care acele închisori ar putea o uh, suporta. în cazul în care persoanele respective sunt uh, condamnate la ocnă pe viață, beneficiază de o celulă individuală cu aer condiționat și cu uh, televizor. Și au toate mijloacele de a intra în uh, contact cu rețeaua lor de uh, crimă organizată. Ceea ce mă îngrijorează pe mine și cred că nu sunt singura, este că celelalte persoane care se află în închisoare în Italia pentru delicte minore și care adesea nici măcar nu știu că au uh, dreptul să li se comute pedepsa, pentru că Um, poate traducătorii nu, sau interpreții nu le-au uh, spus acest uh, lucru, stau chiar și câte opt în celulă. Iar când vorbim despre o crimă pe viață, despre temnița grea, detenția severă, uh, iată că vorbim despre celule individuale am fost să-l văd pe uh, nașul nașilor, pe Totorino și el mi-a arătat celula lui. Era climatizată și foarte confortabilă. Dacă credeți că în birourile administrației italiene uh, nu uh, există aer condiționat, e bine, iată că există aer condiționat în închisoare, în închis- unde uh, ispășesc uh, capii mafioți. Deci, protecția victimelor este, și a martorilor uh, care apar în justiție este un aspect uh, vital, așa cum a spus doamna Croceta și domnul Porselino. Am încercat să punem accentul pe protecția victimelor, pe drepturile acestora și ale familiilor lor, dar mai ales pe protecția martorilor care compar în fața justiției. Și am abordat aceste aspecte ținând cont de contribuția colaboratorilor justiției, dar mai ales a martorilor, a celor care denunță crimele și care contribuie enorm la anchete și la procedurile judiciare. Trebuie să recunoaștem că în prezent ei sunt uh, protejați într-o măsură foarte mică și de aceea raportul a pus uh, accentul pe acest lucru. mă bucur că uh, abordăm această uh, problemă. Sigur și că există și opinia că trebuie să abordăm această problemă cu un spirit mai deschis, dar trebuie să vă spun că nu avem intenția să uh, înființăm, să punem pe picioare noi instituții. Există deja numeroase foruri. așa cum s-a spus aici, care se ocupă de cele tratate în acest raport nu mai rămâne decât ca aceste instituții, Europol și Eurojust, să colaboreze, pentru că ele în prezent nu colaborează foarte bine între ele. De fiecare dată când uh, vin să ne vorbească, rămânem cu impresia că există un climat de neîncredere între aceste instituții și am mai constatat odată acest lucru la audierea din aprilie. Unul dintre funcționarii Interpol a și confirmat acest uh, lucru în cursul audierilor. Aș vrea, deci, să vă asigur, să vă liniștesc că dacă Până la urmă se va ajunge la concluzia că trebuie înființat un nou organism care va fi provizoriu și nu permanent și va funcționa în funcție de necesități. Dacă vom ajunge deci la această concluzie, atunci vom avea ocazia să organizăm o întâlnire cu toți cei interesați și cred că avem în acest sens sprijinul tuturor instituțiilor europene. Deci eu concept acest, concept acest organism ca pe unul în cadrul căruia să putem regrupa pe toți cei adică toate mijloacele care nu au fost folosite până acum în cadrul luptei împotriva crimei organizate. e bine ca acest organism să beneficieze de experiența tuturor instituțiilor de asemenea și ar fi un bun punct de întâlnire. Vom încerca deci să, reluăm, să preluăm toate amendamentele în măsura în care este posibil. Poate că, într-adevăr, alineatul 9C, cum s-a spus, ar trebui să fie puțin mai ferm. N-am vrut să intrăm în fondul problemei aici, pentru că e vorba de un instrument încă neclar definit, dar care ar putea fi foarte prețios în lupta împotriva crimei organizate. În ceea ce privește comparația pe care tu mai ai făcut-o, eu nu sunt de acord. Tu în același uh, pe aceeași treaptă terorismul și crima organizată. Nu, nu e cazul. Am uh, ascultat și uh, Uh, celelalte opinii și legătura actuală între crimă organizată și terorism nu este una uh, într-adevăr bine organizată. Dar sigur că există riscul ca la un moment dat aceste două uh, fenomene să se conjuge și de aceea am exprimat și noi am preluat uh, preocupările exprimate de către Europol în acest sens. Cred că am răspuns la toate întrebările. Încă o dată mulțumesc raportului fictiv și colegilor noștri care au depus amendamente. Acest lucru ne va permite să uh, facem o ultimă revizuire a textului și sper că acest raport va fi unul uh, de bază. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Vom uh, încheia, domn, doamna Alfano, a, vom pune punct intervenției noastre aici, pentru că mai avem uh, de mult de lucru. Dar, apropo de climatizarea celulei lui Totolino, am să-i cer uh, domnului Colino să uh, intervină în această problemă. Foarte pe scurt. Suntem de acord asupra definiției uh, acestei detenții severe care presupune izolare totală și imposibilitatea contactelor cu exteriorul pentru continuarea activităților infracționale, pentru că trebuie să se pună capăt uh, acestor activități. În ceea ce privește închisorile normale, situația uh, din Italia seamănă cu cea din Spania și din uh, Grecia și trebuie să ne gândim puțin la situația în care avem 60 de, din 60.000 de deținuți din Italia, o treime vin din țări terțe, din afara Uniunii și v-aș aminti că pe 11 și 12 decembrie 2009, la propunerea Parlamentului, am prevăzut resurse financiare pentru statele membre care uh, sunt confruntate cu uh, o prezență masivă a deținuților din țări terțe. Am prevăzut fonduri pentru restructurarea celulelor ca în cazul reabilitării de care am vorbit recent. Am uh, avut ocazia să vorbesc cu directorul uh, responsabil de proiect uh, și el mi-a spus că va reveni să ne raportez în momentul în care perspectivele <clears throat> pe 2013 vor fi finalizate, perspectivele financiare. Doamna Alfaro. Da, sigur că suprapopularea închisorilor nu este o specialitate italiană, dar ar fi bine să ne trimiteți și alte uh, observații ca să putem continua activitatea. Bun, președinte, da, bun. Consider că am încheiat acest subiect și trecem la următorul. Punctul 13 este vorba despre comercializarea și utilizarea precursorilor de explozibili. În acest dosar, raportor este colegul nostru Jan Mulder și urmează să analizăm aici proiectul de raport privind comercializarea și folosirea precursorilor de explozibili. Pentru ca accesul la acest tip de explozibili potențial să poată fi redus pentru că în felul acesta combatem uh, producerea artizanală de explozibili. Deci vom uh, asculta o prezentare din partea raportorului Ian Mulder și după aceea avem timp de discuții. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că propunerea comisiei este binevenită și cred că este uh, binevenită va fi un regulament și nu o directivă. În felul acesta va fi implementat în toate țările în aceeași modalitate. Cred că în momentul în care uh, va fi implementată această propunere, posibilitatea atacurilor teroriste uh, criminale în Europa va fi redusă. Deci este o propunere binevenită. Lista substanțelor pe care Comisia le menționează este destul de completă. Ehm, am așteptat ca din partea industriei eventual să primim și alte sugestii, dar vreau să spun că tot ceea ce am primit ca informații la biroul meu își exprima satisfacția în legătură cu uh, lista alcătuită care pare a fi foarte completă. Ca atare nu are rost, cred, să înaintăm multe amendamente la propunerea Comisiei. Eu propun să uh, aprobăm acordul conferinței președinților uh, de la începutul acestui an privind actele delegate. Și uh, în felul acesta cred că um, putem conferi Comisiei un rol central în promovarea acestei liste și uh, dacă Parlamentul va considera că uh, trebuie să fie făcute completări, o vom face. Un alt amendament, cineva m a întrebat cum uh, doriți să definiți un comportament suspect? Într-adevăr, este uh, foarte greu de făcut, dar poate că putem găsi o definiție pentru acest comportament suspect uh, dacă cineva într-o tranzacție cu asemenea substanțe are o atitudine suspectă să poată fi raportat uh, Deci, în acest sens, cred că putem uh, înainta un amendament. De asemenea, uh, ne vom îngriji să se respecte confidențialitatea datelor și păstrarea uh, datelor legate de persoanele suspecte să uh, fie pe o perioadă de 2 ani. Eu salut, cum spuneam, această propunere a Comisiei. Mi se pare a fi o propunere binevenită și bine gândită. Mulțumesc, domnule Mulder. Înțeleg că uh, domnul Highlands este reprezentant al Comisiei și, de asemenea, președinția poloneză uh, dacă dorește să intervină și dacă există un reprezentant, veți avea posibilitatea să interveniți. Dacă nu, îi ascultăm pe membrii noștri. Doamna Mathieu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru activitatea desfășurată și am întrebări pe care doresc să le adresez comisiei. Patru, de fapt. Domeniul de aplicare al regulamentului. De ce a fost limitat domeniul de aplicare la uh, marele public și uh, nu doar la profesioniști? care se ocupă de siguranța cetățenilor noștri. Pentru că dacă o organizație teroristă se uh, înregistrează în registrul comerțului, cum uh, va putea uh, să nu aibă acces la listele din anexă? De asemenea, o persoană fizică va putea să aibă acces sau va fi exclusă uh, de la posibilitatea de a avea o, un acces la comercializarea acestor produse pentru că uh, trebuie într-un fel să ținem seama că vor exista asociații, respectiv și persoane fizice care uh, pot să dorească să dobândească substanțele listate. Se spune că um, cei care doresc să achiziționeze asemenea substanțe trebuie să prezinte vânzătorului o licență care să fie acordată de către statele membre. Dar vă dau un exemplu din țara mea. În 2009 uh, au existat peste un milion de uh, organisme de asociații care ar fi putut să achiziționeze asemenea substanțe. În ce privește peroxidul și hidrogenul care sunt uh, listate uh, sunt substanțe care prezintă avantaje în raport cu clorul. Dar uh, ce se va întâmpla dacă particularii vor încerca să achiziționeze aceste substanțe? De ce nu există un sistem european de prevenire și de control care să fie mai suplu și care să-i uh, oblige pe uh, cumpărători să declare care va fi utilizarea legală a acestor produse pentru că în felul acesta vânzătorul ar putea să aibă un registru în legătură cu substanțele vândute și scopul pentru care, declarat al utilizării lor, iar uh, profesioniștii și particularii vor putea în felul acesta să figureze în aceste registre și să uh, poată fi eventual urmăriți dacă apar suspiciuni. Iar în ce privește anexele, există uh, substanțe care pot fi vândute publicului larg dacă nu depășesc o anume concentrație. Deci, eu cred că așa cum este propus sistemul, eu cred că ar putea să fie valabil pentru toate substanțele. Și în cazul acesta, cele două liste distincte, din punctul meu de vedere, nu au o justificare științifică. Pentru că aici concentrația este importantă, dar în, la anumite substanțe concentrația este greu de determinat. O ultimă observație. Semnalarea tranzacțiilor suspecte sau a furturilor. Articolul 6, aliniatul 4, prevede că vânzătorul trebuie să semnaleze toate tranzacțiile suspecte și și uh, obiectivul uh, declarat, dar uh, substanțe care pot eventual să fie să devină precursori de explozibili, deci de explozibili artizanali. Uh, în felul acesta însă vânzătorul este cel care trebuie să aprecieze dacă uh, tranzacția uh, este sau nu este suspectă. Deci, uh, în ce privește substanțele care sunt recunoscute ca fiind datorită concentrației precursori posibil de explozibili, apar riscuri trebuie să ne gândim care sunt în clipa de față practicile europene în acest domeniu. Mulțumesc și aștept răspunsul la întrebările mele. Mulțumesc. Domnul de Jong, aveți cuvântul. <clears throat> Eh, Mulder eh, mm, Aș dori să-i mulțumesc domnului Mulder pentru raport. Eh, Delegated dat E vorba de un raport legat de actele de, legate Există însă trei aspecte care trebuie examinate în legătură. Protecția datelor, viața privată, avem un aviz din partea uh, organismului de supraveghere european privind protecția datelor, care nu cred că se reflectă foarte bine în acest raport. Trebuie să ne asigurăm că aceste sugestii sunt bine incorporate în text. Acest lucru e foarte important. Trebuie să vedem cât de mult timp sunt uh, păstrate datele și alte aspecte de acest gen, toate care țin de protecția datelor. Un alt element la care vreau să mă refer, când citesc, zicem că sunt uh, proprietarul unui mic magazin. Întotdeauna încercăm să ne concentrăm pe IMM-uri, nu doar pe marile companii. Aceste reguli trebuie să fie aplicabile și pentru micii proprietari de magazine. Dacă încerc să le cer tuturor clienților, să discut cu beneficiarii, să evaluez dacă fac ceva suspect sau nu. Atunci, cei care au magazine, vânzătorii, trebuie să facă asta în fiecare zi, pentru că altfel încalcă legea. Trebuie să vedem foarte atenți. Sunt de acord cu ce a spus doamna Matiu despre fezabilitate și practicabilitate. E regulament. Trebuie să ne asigurăm că e claritate totală în ce privește implementarea și nu sunt perfect convins în legătură cu unele dintre aspecte. Trebuie să ținem cont de IMM-uri. Acetona e o altă substanță de pe listă, se vinde în cantități mari pentru multe lucruri produse de curățat. Sunt produse obișnuite, dar sunt pe listă pe, împreună cu alte produse de mare risc. Deci trebuie să vedem care sunt posibilitățile de executare, care fezabilitate fezabilitatea și să nu uităm de IMM-uri. Mulțumesc. Thank you. Președintele, mulțumesc. Comisia dorește să intervină, să răspundă eventual la întrebări? Mulțumesc. Să încerc să dau răspunsuri preliminare la chestiunile ridicate în discuție. Doamna Mathieu s-a referit la sfera de aplicare a regulamentului și întrebarea de ce utilizatorii profesioniști au fost excluși din sfera de aplicare a regulamentului. Răspunsul este destul de simplu. Au fost discuții de peste 2 ani cu experți din statele membre și din experți din industrie care lucrează uh, în legătură cu amenințarea unor dispozitive explozive improvizate. Au spus că Principalul risc nu vine de la utilizarea din partea profesioniștilor, ci de la cineva care se duc și cumpără produsul în magazin. Deci analiza de risc a spus că principalul risc e legat de utilizatorii privați. Nici cei profesioniști sunt cu totul excluși. Există prevederi cu privire la tranzacții suspecte care sunt aplicabile tuturor substanțelor și utilizatorilor profesioniști, deci e o combinare de diverse măsuri. Lucrăm și cu industria pentru a ajunge la o formă de autoreglementare care să facă lanțul de furnizare mai sigur decât în prezent. Desigur, niciun sistem nu e 100% perfect, dar am considerat că deocamdată aceasta e cea mai bună cale. Păi diferența între licențe și înregistrare. E o diferență pe care sper că o veți înțelege. Dacă ceri licență, autoritățile au ocazia să verifice dacă ai cazier uh, judiciar sau nu dacă serviciile secrete au informații despre tine care te consideră că e de mare pericol să dobândești. Dacă e doar un sistem de înregistrare, atunci e imposibil pentru că oricine poate să cumpere aceste substanțe, deși există înregistrarea, asta nu te ajută decât retroactiv. Poate că există un efect preventiv al sistemului de înregistrare dar analiza noastră a fost că prin schema de obținere licențe există asigurări mai mari. Să nu uităm nici de faptul că știm chestiunile care înconjoară utilizarea acestor substanțe chimice în viața de zi cu zi. De multe ori există produse alternative. Exemplul cu curățarea piscinei, același uh, produs în concentrație mai mică poate fi utilizat. Dacă nu vrei să trebuiască să obții licență. Să nu uităm că în cele două state membre care au acum un sistem de licențe în vigoare, solicitările au fost în număr foarte redus. Nu e vorba de mii, ci doar de sute de persoane care au cerut licențe. Deci problemele acestea poate sunt mai puțin uh, grave decât ar putea părea la o primă impresie. Apoi justificarea pentru cele două liste Cred că o distinție clară între substanțele chimice, unde e destul de ușor să stabilești limita în ce privește concentrația care se poate aplica, pentru că ele să fie comparate în siguranță și altele la care nu e fezabilă din cauza volumului mare, cum e acetona, dar și din cauza modului în care sunt comercializate. Iar unele substanțe în cuburi mici e dificil, dacă nu chiar imposibil, să aplice o limită de concentrație. Dar pentru toate aceste substanțe există prevederile cu privire la tranzacții suspecte. Desigur că așteptăm să continuăm uh, colaborarea pentru a face mai bune definițiile cu tranzacțiile suspecte împreună cu Parlamentul. E o idee foarte bună. Ceva legat de protecția datelor. Am văzut avizul Organismului de Supraveghere European în ce privește substanțele, nu ne pronunțăm împotriva. Motivul pentru care n-am inclus în propunere e pur și simplu legat de subsidiaritate Există o directivă europeană privind protecția datelor cu caracter personal care va fi pe deplin aplicabilă tuturor datelor păstrate de statele membre. Ne-am uitat la exemple de alte scheme de acordare de licențe incluse în regulamentul european și n-am găsit niciun exemplu în care să existe prevederi specifice privind protecția datelor personale. Trebuie să țină cont și de acest aspect. Și în fine, ce a spus domnul de Jong despre IMM-uri le-ar dauna mai mult cu sistemul de înregistrare decât sistemul de licențe și am încercat să ne asigurăm că e cât mai ușor de aplicat, dar există linii orientative împreună cu industria pentru ca tranzacțiile suspecte să poată fi recunoscute ușor. Și exemple din practică, persoane care cumpărau peroxid de hidrogen era clar pentru cine era în magazin că ar fi trebuit să fie recunoscut ca fiind tranzacție suspectă, dar n-a fost raportată și știm care au fost consecințele. Mulțumesc. Thank you. Now, Mr. Mulder. Mulțumesc, domnul Mulder. E rândul dumneavoastră. Mulțumesc. Și Vreau să mulțumesc tuturor pentru comentariile făcute și o să țin cont de ele. Nu știu ce părere a doamna Matiu de răspunsurile comisiei putem să mai discutăm, să colaborăm. În ce privește pe domnul de Jung, cred că am anunțat deja în prima intervenție că pe baza avizului Organismului European de Protecție a Datelor vom introduce niște amendamente suplimentare și apoi în ce privește definiția comportamentului suspect și ce ține de întreprinzătorul din IMM-uri, o să încerc să avem o definiție mai bună. Cred că totul este tocmai menit să-l apere pe cel de la IMM, pentru că știe de fapt cu cine are de-a face. Sper că vom avea o bună colaborare și vom continua cât de curând cu această propunere, după părerea mea, foarte bună, venită din partea Comisiei. Thank you. Președintele, mulțumesc. Acum, după ce am auzit această discuție, putem stabili termenul pentru depunerea amendamentelor. 15 iulie 2012, spune vorbitul. Nu, se corectează 2011 la prânz, la ora 12. Deci va fi vineri termenul limită pentru depunerea de amendamente. Suntem de acord și trecem mai departe pe ordinea de zi. Numărul 14. Procedura unică de solicitare a permisului de ședere și de muncă. Am discutat acest dosar delicat de ceva timp. Am parcurs întreaga procedură. Acum a venit momentul să auzim prezentarea situației din partea raportoarei, colega noastră, doamna Veronique Mathieu. Având în vedere faptul că la ultimul dialog tripartit de pe 22 iunie s-a ajuns la un acord pe acest subiect în faza unei poziții prenegociate în prima lectură a Consiliului, care e cunoscut ca un acord uh, timpuriu în a doua lectură. Um, deci vom auzi care este etapa la care s-a ajuns din partea raportoarei, doamna Mathieu și apoi din partea celorlalți participanți la dialogul tripartit, Consiliul și Comisia. Dacă sunt prezenți în sală, doamna Mathieu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mă bucur, după cum s-a spus de mult timp acest dosar pe masă, să vă spun că la ultimul dialog tripartit de pe 22 iunie am reușit să ajungem la un acord cu Consiliul și cu toate grupurile politice la acest dosar atât de delicat. După negocieri dificile și îndelungate, am ajuns la un text acceptabil pentru toată lumea. Vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, mulțumită cărora acest acord a fost posibil. Am obținut mai mult decât ne puteam imagina la început. Cinci elemente de fond rămâneau de negociat am admis un termen procedural maxim de patru luni pentru a se emite permisul unic. Am ajuns la un compromis pentru informațiile suplimentare care prevede integrarea acelorași informații cu cele conținute astăzi în permisele de muncă, adică nume și adresa angajatorului, loc, tip de activitate, timp de muncă și remunerație est exhaustive et demander ces informations ne sera qu'une option pour les Informații vor fi doar pentru statele membre. Am obținut accesul șomerilor la servicii de consiliere oferite de serviciile de ocupare a forței de muncă și acces la educație și formare profesională. În fine, am menținut poziția cu privire la exportul de pensii care trebuie să facă obiectul unei egalități de tratament. Coreper s-a întâlnit acum două săptămâni și a confirmat. Singurul punct care mai rămâne se referă la tabelele de corespondență. Textul de la Consiliu nu menționează decât într-un considerent din cauza incertitudinii asupra negocierilor interinstituționale. Trebuie să așteptăm să se găsească o soluție orizontală și sunt convinsă că se va ajunge. Consecință, vă propun ca președintele să trimită o scrisoare adresată președintelui Coreper anunțând că acceptăm acest acord fără a depune amendamente într-un acord în a doua lectură prenegociat, uh, cu condiția să găsească o soluție la tabele de corespondență. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Haideți să auzim acum ce au de spus Consiliul, președinția poloneză, doamna Agnieszka Schiva. Nu? Sau un domn care se va prezenta singur. Bine, Państwu. Dziękuję, panie przewodniczący. Tomasz. Mulțumesc, domnule președinte domnule Tomas Citrinovici. Domnule președinte, doamnă Mathieu, <clears throat> stimați membri ai Parlamentului, Consiliului uh, salută rezultatul uh, obținut și uh, speră să se poată încheia acest dosar cât mai curând posibil. Scrisoarea, dacă scrisoarea pe care ați menționat-o mai devreme ajunge la Consiliu săptămâna aceasta, atunci o vom uh, discuta în Coreper pe 20 iulie. Mulțumim pentru conciziune. Mai dorește cineva să uh, ia cuvântul din partea comisiei? Îmi pare rău, uh, colegii mei uh, încă nu sunt aici pentru că lucrările au fost un pic uh, mai uh, Uh, rapide. Da, aveți dreptate. Programarea era la 10 și jumătate și riscăm să uh, trebuiască să luăm o pauză înainte de a asculta opinia directorului Eurojust, care este oaspetele nostru la următorul punct pe ordinea de zi. Da, suntem cu 5 minute în avans. Colegul nostru va veni în curând, credeți? Da, uh, sper că așa se va întâmpla. Nu pot să dau de el, dar uh, cred că vine. E programat să vină. Da, văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul în această etapă a dezbaterilor. Uh, atunci, în acest caz, am să anunț că referitor la acest punct, mi s-a spus că voi trimite, va trebui să trimit uh, președintelui uh, Comisiei uh, președintelui Coreper o scrisoare privind declarația comună privind procedura uh, unică în legătură cu acordul la care s-a ajuns în cadrul trialogului. Cred că acum ar fi bine să facem o scurtă pauză înainte de a merge mai departe la punctul următor și anume la uh, raportul uh, Eurojust. Directorul Eurojust uh, trebuie să ajungă și vom putea continua atunci. E vorba deci încă o dată de raportul anual al Eurojust pentru anul 2010. Cred că în 15 minute vom fi gata să începem. Deci pauză 15 minute. Mulțumesc.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 Dear colleagues, dear colleagues, we are still for once ahead of time. Dragi colegi, suntem încă în avans cu aproape 15 minute. Acum, acum uh, alături de noi pe președintele Eurojust, eh, domnul eh, Aled Williams, căruia îi urăm un călduros bun venit. Sunt Dânsul este aici pentru a face prezentarea raportului anual al Eurojust pentru 2010. Sigur că nu e prima dată când eh, ne bucurăm de prezența domnului Williams în rândurile noastre. Această prezență fiind o expresie a cooperării dintre această comisie a Parlamentului European cu distinsa organizație care se ocupă de un domeniu legat de domeniul justiției și afacerilor interne. Eurojust este una dintre cele mai, unul dintre cele mai relevante elemente ale viitoarei arhitecturi a domeniului justiției și afacerilor interne și de când a fost înființat uh, în 2002 această organizație a făcut pași importanți în direcția consolidării uh, dimensiunii judiciare și a cooperării între statele membre în acest domeniu. Suntem deci aici pentru prezentarea celui mai recent raport anual al Eurojust și apoi vă vom da cuvântul pentru dezbatere. Domnule William să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele foarte amabile. Aș vrea să vă spun că e un privilegiu și o onoare pentru Eurojust să poată să prezinte raportul anual pe 2010 în fața acestei comisii. Este foarte important pentru Eurojust uh, acest lucru pentru că suntem conștienți de rolul Parlamentului European și al Parlamentelor Naționale care a fost uh, reconfirmat și consolidat prin tratatul de la Lisabona. Aceste instituții evaluează activitatea noastră și deci noi uh, vedem raportul anual ca pe ceva ce sperăm că poate fi util Parlamentului European în sarcina sa de evaluare a activităților noastre. Și cred că, așa cum uh, domnul președinte a făcut deja aluzie, în uh, cadrul consolidării legăturilor dintre Eurojust și Parlamentul European și Eurojust și Parlamentele Naționale, noi am fost întotdeauna gata să acceptăm invitații din partea Comisiei uh, Libe a Parlamentului European Pe parcursul uh, anului 2010, de asemenea, membrii ai Comisiei Libe au participat la uh, întâlnirile noastre la sediul de la Haga în ceea ce privește triul uh, președințiilor sau forumul consultativ al procurorilor generali din statele membre. Așa cum uh, spuneam, este o onoare și un privilegiu să uh, vă prezint raportul nostru care nu poate să fie un uh, instrument complet de evaluare, dar sperăm că vă va pune la dispoziție informații utile pentru Parlament în procesul de evaluare. V-aș propune, cu acordul domnului președinte, ca pe parcursul prezentării mele să analizăm trei teme principale care se desprind din raportul anual pe 2010. Prima temă se referă la amenințarea uh, infracționalității transfrontaliere. A doua e mai tehnică și se referă la trecerea de la asistență juridică reciprocă la uh, asistență la recunoaștere reciprocă în cadrul cooperării judiciare, iar a treia temă din raport se referă la sugestii privind posibilele căi de a merge mai departe pentru a îmbunătăți activitatea în domeniul uh, libertății, securității și justiției. În primul rând, dacă îmi permiteți, uh, m-aș referi la amenințările din partea organizațiilor uh, criminale transfrontaliere. Și am să încep cu ceea ce pare evident, însă cred că încă mai trebuie subliniat, și anume amenințarea din partea transfrontalieră în Uniunea Europeană și faptul că nivelul acestei amenințări nu a scăzut deloc în 2010. Din potrivă, observăm o creștere a acestui nivel al uh, amenințării în 2010. Uh, Acum avem de a face cu în jur de 1400 de cazuri care ne sunt uh, transmise fie de către partenerii noștri de la nivel european, precum Europol sau OLAF, dar și din partea statelor membre. S-ar putea ca această creștere a cazurilor, a numărului de cazuri transmise către Eurojust să nu se datoreze neapărat unei creșteri a nivelului infracționalității, dar să Uh, poate fi justificată de faptul că Eurojust, după aproape 10 ani de existență, a ajuns să fie recunoscut uh, pentru competența sa la nivel uh, european. Și oricum ar sta lucrurile, cred că această cerere constantă de cereri de asistență către Eurojust este un semn bun. Atunci când ne-am înființat în 2002, aveam în jur de 200 de cazuri uh, transmise pe an, iar acum am ajuns la aproape 1400. Deci iată o creștere de șapte ori uh, a numărului de dosare, creștere semnificativă. Uh, la fel de important mi se pare faptul că amenințarea uh, infracționalității transfrontaliere a face obiectul unui număr important de întâlniri de coordonare care au avut loc la Eurojust. Acum avem mai mult de 140 de astfel de întâlniri pe an și acestea sunt uh, cele care aduc cea mai multă plus valoare pentru cetățeanul european, pentru că aceste întâlniri de coordonare mm, ne protejează pe toți împotriva crimei transfrontaliere și cred că sunt un instrument foarte eficient. Aducem uh, la un loc, ceea ce nu e întotdeauna ușor, aducem la un loc uh, anchetatori, procurori și judecători implicați în cazuri uh, de natură transfrontalieră din mai multe state membre, unde ei se întâlnesc cu experți ai Eurojust, stau la aceeași masă și discută în propriile limbi, pentru că avem uh, facilități de interpretare foarte bune, astfel încât uh, strategia și tactica legată de anumite operațiuni uh, transfrontaliere poate fi pusă foarte bine la punct. Am să vă dau pe scurt un exemplu din uh, raportul nostru anual. E vorba de o operațiune numită Lost Boy, băiatul pierdut, și cred că este ilustrativ pentru munca noastră, pentru că avem exemple din toate aspectele ce țin de sarcinile Eurojust și deciziile pe care trebuie să le luăm. Trebuie să coordonăm, trebuie să cooperăm și trebuie să sprijinim autoritățile de anchetă și procurorii care se luptă cu acest tip de cazuri. Lost Boy a fost cazul, un caz de exploatare sexuală a copiilor implicând uh, o rețea pe internet și uh, în, într-o țară, de fapt uh, în afara Uniunii Europene, a fost arestat un cetățean suspectat de abuz, împotriva, abuz sexual împotriva copiilor. Uh, Eurojust, pe lângă reprezentanții ai celor 27 de state membre, trebuie să vă spun că are uh, reprezentanți uh, și din ceea ce numim țările uh, terțe, Norvegia, Croația și Statele Unite. În acest caz de care vă vorbeam, acest uh, suspect a fost arestat pe străzile orașului Oslo în urma unei plângeri despre comportamentul său. Poliția a percheziționat locuința acestuia și când s-au uitat în uh, computer, au găsit pe lângă imagini uh, cu um, abuz uh, sexual uh, asupra copiilor, un număr de adrese de chat prin care această persoană uh, se conversa și ținea legătura cu, cu alte persoane din întreaga Uniune Europeană, chiar și din afara Uniunii Europene, din Statele Unite, din Afganistan, din Brazilia, de exemplu. aceste schimburi între uh, persoanele care se ocupau de abuzul sexual uh, împotriva copiilor au fost uh, urmărite prin internet, pornind de la uh, decizia luată de Eurojust. Am uh, stabilit care sunt țările vizate și ceea ce s-a întâmplat apoi a fost că am putut să constatăm felul în care aceste persoane schimbau informații, trucuri uh, și șmecherii pentru a atrage copiii uh, și uh, tot felul de alte tactici de acest fel. Imediat Eurojust a fost sesizat, s-a sesizat și am organizat o întâlnire de coordonare în care am reunit reprezentanții statelor membre vizate și reprezentanți ai statelor din afara Uniunii Europene de asemenea. Foarte rapid s-a tras concluzia că era nevoie să luăm o decizie pe care Eurojust este competent să o ia, și anume care stat membru să preia acest caz. Cred că putem spune fără teama de a greși că suntem experți în rezolvarea problemelor de competență judiciară și putem uh, rezolva disputele de acest gen dintre statele membre. A existat și un aspect mai complicat al acestui caz. Era implicată o persoană care venise în Uniunea Europeană din afară și ocupase o poziție într-o instituție din Uniunea Europeană, o persoană fără cazier anterior din punctul de vedere al statului membru și pentru a face lucrurile și mai nefericite, acel, acea persoană, acel suspect a reușit să ocupe o poziție chiar în cadrul unei organizații din Marea Britanie, o organizație de caritate care se uh, ocupa de protejarea copiilor, de protecția copiilor, organizația Save the Children. Tocmai el care era se ocupa cu abuzarea sexuală a copiilor. Uh, uneori ne confruntăm cu uh, în acest caz ne-am, ne-am confruntat cu oarece uh, ezitări din partea Marii Britanii pentru punerea în uh, aplicare, punerea în opera unui sistem de urmărire a acestei persoane, pentru că persoana respectivă nu avea cazier uh, și părea destul de inocentă. Am reușit însă să convingem autoritățile să deschidă această anchetă și uh, asta arată că Eurojust se bucură încă de influență în rândul statelor membre când e vorba de soluționarea acestor probleme, cum trebuie să fie formulat, cum să arate mandatul european de arestare, ce proceduri să fie în statele membre, dacă să fie amânate, prefer proceduri care au fost deja inițiate în alt stat membru. A existat o operațiune generală organizată de la Eurojust și ca rezultat al acesteia cel puțin 70 de copii au fost salvați de la astfel de abuzuri prin acțiunea coordonată care a avut loc de la nivel de Eurojust și un alt număr de persoane au fost arestate pentru participarea la acest uh, cerc uh, care abuza copii, inclusiv cel care lucra la firma sau la societatea de caritate Save de cele de la Londra. Trebuie să spun că persoana respectivă era angajată în calitate administrativă și nu lucra direct cu copiii. Deci nu era un risc direct uh, asupra copiilor ca rezultat al faptului că persoana respectivă era angajată acolo. Până la urmă a ajuns la închisoare, o pedapsă cu închisoare de câțiva ani ca rezultat al activităților comise mm, a comis abuzuri asupra unor copii extrem de mici, în vârstă de un an sau chiar de sub un an. Asta nu era decât o ilustrare a genului de activități pe care o desfășoară Eurojust și care sunt reflectate în raportul anual. Cum aș vrea să revin pe scurt la tema generală a amenințărilor pe care le pune infracționalitatea organizată transfrontalieră de care se ocupă Eurojust. Activitățile reflectate în raportul anual arată că, cel puțin în ce privește dosarele dificile, pentru că avem dosare mai dificile care sunt trimise la noi, pentru care nu se găsesc soluții simple, proporțiile sunt cauze de fraudă, de spălare de bani, unde avem uh, cele mai multe reuniuni de coordonare. Pe locul următor vin uh, cazurile de trafic de droguri. Din 140 de reuniuni de coordonare, 54 au implicat fraudă, corupție sau spălare de bani și cam 40 au implicat cazuri de trafic de droguri. O statistică foarte importantă din raportul anual dintre aceste reuniuni de coordonare pe care le ținem la Eurojust, peste 90% dintre ele implică infracțiunile identificate ca fiind amenințări deosebite pentru cetățenii Uniunii Europene. Infracțiuni prioritare, cum sunt descrise ele. Deci aproape toate ședințele de coordonare se ocupă de astfel de infracțiuni prioritare, terorism, trafic de droguri, trafic de persoane, diverse tipuri de fraudă, criminalitate cibernetică, infracțiuni împotriva societății realizate de grupări organizate de infractori. Putem spune așadar că amenințarea pentru cetățenii Uniunii Europene de pe urma infracționalității transfrontaliere nu scade și sunt dovezi clare. Numărul de cazuri de care ne ocupăm e în creștere constantă la Eurojust. Acum un alt aspect din raportul anual care se referă la ce cred eu că este ce am putea spune o schimbare revoluționară în abordarea pentru cooperarea judiciară în Uniunea Europeană și anume schimbarea de la asistență juridică reciprocă la recunoaștere reciprocă. Spun că este o schimbare revoluționară, fiind conștient de faptul că asistența juridică reciprocă înlocuită acum de recunoaștere este veche de cel puțin 10-12 ani de la Tampere încoace. A fost uh, consolidată recent în tratatul de la Lisabona în articolul 82 care face recunoașterea reciprocă, principiul pe baza căruia ar trebui să funcționeze cooperarea judiciară. Dar cred că, în teorie cel puțin, e un lucru de importanță extremă pentru edificarea unei zone de securitate, libertate și justiție. Din două motive simple. Mai întâi, deplasarea de la sistemul pe bază de solicitare în asistența juridică reciprocă, o autoritate suverană care solicită unei alte autorități suverane să-i acorde asistență, se deplaseze de la aceasta la un sistem de hotărâri judecătorești care sunt recunoscute în statele membre ale Uniunii Europene. În al doilea rând, la fel de important în ce privește eficiența zonei de libertate, securitate și justiție, se deplasează de la un sistem centralizat la unul descentralizat. Ca să nu mai existe pe viitor blocajele care s-au produs pentru a primi hotărâri judecătorești pentru percheziții, pentru confiscare, pentru înghețarea de conturi bancare sau chiar mandate de arestare prin transmise prin autoritățile centrale, va exista pe viitor sistemul descentralizat în care o autoritate judecătorească, un stat membru, va putea să aibă corespondență, să transmită solicitarea direct autorității judiciare dintr-un alt stat membru. Și în această privință, această deplasare spre recunoașterea reciprocă, raportul anual subliniază munca depusă de Eurojust în ceea ce este instrumentul de cel mai mare succes de recunoaștere reciprocă mandatului european de arestare. Crezi că peste 14.000 de mandate europene de arestare emise în Uniunea Europeană în anul 2009. Nu am încă cifrele pentru 2010, dar aproape cu siguranță sunt e un număr și mai mare decât cifra aceea de 14.000. În ce privește Eurojust, noi jucăm ceea ce s-ar putea descrie ca fiind un rol util și important de a veghea ca mandatele europene de arestare să funcționeze în practică. Primim solicitări de soluționarea unor dificultăți cam în 280 de cazuri, ceea ce reprezintă cam 20% din cazurile de care ne ocupăm la Eurojust, care implică dificultăți de soluționare a problemelor legate de mandatul european de arestare. Un exemplu simplu, ceva ce ni se cere să facem conform deciziei cadru privind mandatul european de arestare. Ce se întâmplă dacă cineva e arestat într-un stat membru și se dovedește că mai mult de un stat membru e interesat să obțină persoana respectivă și să o trimită în judecată. Deci, mandate europene de arestare multiple. E o formă de conflict de jurisdicție. Există un exemplu oferit în raportul anual din acest an, în care cineva a fost arestat de autoritățile din Belgia și apoi s-a dovedit că era cineva dat în urmărire nu doar în Belgia pentru anumite fapte, ci și în Germania și în Austria. unde fuseseră emise mandate europene de arestare. Persoana aceea a fost uh, trimisă în arest preventiv. Era ceva important și de viteză pentru a se soluționa aceste cereri conflictuale din partea autorităților germane și austriece în legătură cu această persoană deținută în Belgia. Și în acel caz vă puteți gândi la dificultățile care ar apărea dacă n-ar exista un organism precum Eurojust, unde în acest caz situația a fost soluționată în uh, termen de 72 de ore, dacă nu mă înșel. Într-un mod foarte simplu și clar, autoritățile belgiene au contactat membrul belgian de la Eurojust, care lua legătura cu colegii din Germania și Austria, de la Eurojust au discutat în legătură cu acea cauză, întotdeauna comunicând cu autoritățile naționale din statele membre și a fost foarte ușor să se ajungă la o soluție rezonabilă a acestei probleme de mandate europene de arestare conflictuale care se refereau la infracțiuni înrudite. Gândiți-vă la o situație în care n-ar uh, fi existat Eurojust și dificultățile de identificare a persoanelor care să fie în măsură să ia o decizie. Persoane care eventual nu erau în măsură să comunice ușor în uh, aceeași limbă. Lucru de această natură. Dar intervenția Eurojust a însemnat că mandatul european de arestare, dificultățile din acel caz au fost soluționate rapid și cu eficacitate. Sunt multe alte dificultăți la care nu o să mă refer acum pe amănunt în ce privește mandatul european de arestare, dar implică, de exemplu, lucruri cum ar fi uh, procedurile care se durează în absență. Dacă cineva, să zicem, a fost uh, judecat și chiar condamnat în absență într-un stat membru, nu se duce la proces, mm, se ascunde, fuge într-un alt stat membru și acel stat membru are uh, greutăți să-l uh, prindă, să-l predea, neavând garanții din partea primului stat membru în ce începește drepturile la un nou proces sau ceva de acest gen. Dar, în plus, în ce privește recunoașterea reciprocă, mai există un nou instrument care este în discuție, în care Eurojust a jucat un rol important și care e menționat și în raportul anual, Ordinul European de Anchetă. Pentru noi, în cooperarea judiciară transfrontalieră, acest Ordin European de Anchetă va provoca o revoluție în modul nostru de funcționare acest ordin încă este examinat de statele membre la Consiliu, dar există o propunere care va veni în curând la Parlamentul European spre examinare. În esență, va reuni toate instrumentele de cooperare judiciară din Uniunea Europeană și va avea un instrument uh, consolidat, unificat, care va evita dificultățile pentru practicieni care există în prezent, pur și simplu pentru că sunt atât de multe căi posibile ca un uh, practician să urmeze când dorește cooperare judiciară dintr-un alt stat membru. Merge pe calea contactării rețelei judiciare europene sau utilizează o convenție din 1959, utilizează convenția din anul 2000 sub egida Uniunii Europene ce protocol de la un instrument sau altul e îndreptățit să utilizeze. Poate să recurgă la Convenția Schengen, lucruri de această natură. Deci toate aceste elemente creează probleme de ordin practic pentru procurori, judecători, pentru cei care lucrează pentru organismele de aplicare a legii când uh, trebuie să se implice în combaterea infracționalității transfrontaliere. Deci în această propunere care va veni în curând, sper, și la Parlamentul European spre examinare, e un lucru extrem de important și la care Eurojust a contribuit în cadrul dezbaterii și sperăm să fie o invitație din partea Comisiei Libe în uh, cadrul adecvat pentru a contribui la dezbaterile pe care le veți avea dumneavoastră în legătură cu acea măsură. Pe scurt, acum o să ajung la ultima temă la care aș dori să mă refer din raportul nostru anual și anume modurile în care cooperarea judiciară transfrontalieră ar putea să se îmbunătățească pe viitor. Trebuie să recunosc în numele Eurojust faptul că în trecut poate ne-am concentrat mai mult asupra aspectelor practice ale activităților noastre decât pe a trage învățăminte din acestea. Dar acum e un lucru de care suntem conștienți și în consecință sperăm că vom putea să stabilim ce am dorit să descriem ca centru de expertiză în acest domeniu de cooperare judiciară. În raportul anual ne referim la anumite aspecte concrete la care Eurojust fie a identificat o problemă, fie o soluție. Un exemplu la care mă gândesc, în care Eurojust a identificat o problemă dar cred că va trebui să ne adresăm legiuitorilor la nivel parlamentar pentru a se găsi soluția, ține de interceptarea de comunicații din statele membre. E destul de obișnuit ca telefoanele infractorilor să fie interceptate, dar există reguli uh, stabilite Convenția din 2000 cu privire asistența juridică reciprocă între statele membre, în legătură cu ce se întâmplă atunci când, de exemplu, un traficant de droguri călătorește din Belgia în Franța și utilizează telefonul mobil în uh, acea conspirație infracțională de a furniza droguri în, undeva în străinătate. Regulile din prezent sunt că statul membru care e interesat, să zicem Belgia, în cazul nostru e interesată de persoana care operează în Franța, regulile sunt că e nevoie ca acel stat membru să anunțe statul membru de destinație, ca să spun așa, de faptul că va interveni sau va intercepta o conversație telefonică pe teritoriul unui alt stat membru toate bune și frumoase dacă statul membru este la curent atunci când ținta operațiunii e pe teritoriul unui alt stat membru. Dar ce se întâmplă având în vedere mm, tehnica contemporană este că adesea statul membru care îl urmărește pe traficantul de droguri de fapt nu știe, nu ascultă și să-și dea seama că omul este pe teritoriul unui alt stat membru. Practica din uh, executarea legii și cercurile judiciare este că conversațiile respective să fie înregistrate aproape automat și ulterior materialul interceptare să fie examinat dacă va fi utilizat într-o anchetă penală sau nu. Dar asta ridică imediat probleme posibile în ce privește acceptabilitatea probelor respective. Dacă în această situație funcționarii belgeni vor să utilizeze informațiile obținute dintr-o interceptare care de fapt a fost obținută pe teritoriul unui alt stat membru s-ar putea confrunta cu un argument legat de acceptabilitate. Convenția în baza cărei au întreprins ancheta nu prevede acest caracter automat al înregistrării și decizia ulterioară de utilizare a materialului. Deci puteți vedea imediat că asta dă spațiu de argumente pro și contra, dacă e bine sau nu să se accepte probe care au fost obținute, chiar uh, în mod inconștient, în încălcarea prevederilor convenției, în necunoștință de cauză. Deci asta e o chestiune de amănunt pe care o identifică Eurojust și v-am spus, în acest caz concret ar fi ceva care ar impune în cele din urmă o soluție legislativă la nivelul uh, Parlamentului. Dar, în general, legat de viitor, raportul anual um, face un lucru care poate fi rezumat în două, rând, în două elemente. Mai întâi, importanța schimbului de informații. Un lucru la care Eurojust ține foarte mult și pe care îl subliniem în repetate rânduri în raportul anual. În special, e extrem de important pentru noi pentru că, în baza articolului 13 din noua decizie Eurojust, care trebuie să se aplice în toate statele membre ale Uniunii, începând cu 4 iunie anul curent, deci de foarte recent, există o obligație ce revine statelor membre să ofere Eurojust detalii, în esență, cu privire la orice cauză transfrontalieră gravă de care se ocupă și unde, în esență, există trei state membre care sunt implicate. Această obligație de a transmite informațiile Eurojust este un lucru de importanță vitală pentru noi. Dacă nu primim informațiile, atunci nu putem să contribuim așa cum am dorit cu o plusvalare. În plus, în ce privește acest element de schimb de informații, Eurojust, după cum se precizează în raport, are contribuții importante la um, activitatea Europol, o perspectivă judiciară cu privire la evaluarea de risc cu privire la crima organizată și la TISAT raportul de situație privind activitățile teroriste din Uniunea Europeană. Acest element de schimb de informații cred că este central, de o importanță deosebită pentru a îmbunătăți apărarea împotriva criminalității transfrontaliere în Uniunea Europeană. Al doilea aspect major care reiese din raport, unde s-ar putea face îmbunătățiri pe viitor, se poate rezuma într-un cuvânt, parteneriat. În trecere m-am referit deja la nevoia de parteneriat cu Parlamentul European și am furnizat materiale în legătură cu studiile efectuate de Parlament recent, cel mai recent. Începește acest raport cu privire la studiul în legătură cu modul în care criminalitatea organizată din Uniunea Europeană utilizează în mod uh, ilicit banii contribuabilului european, dar în plus suntem foarte conștienți de nevoia de a ne baza pe partenerii pe care avem pe plan euro- operativ în Uniunea Europeană și aici cred că e nevoie de un accent deosebit asupra relației cu Europol. În momentul actual, din aceste aproximativ 140 de reuniuni de coordonare la care m-am referit, Europol a participat cam la o treime, ceea ce reprezintă o cifră respectabilă, dar una care se poate îmbunătăți. A existat o decizie a Uniunii Europene la Haga să lucrăm cât mai îndeaproape. Cred că putem spune că relațiile cu Europol s-au îmbunătățit, dar încă trebuie să fie îmbunătățite suplimentar. În ce privește Parlamentul European și propunerile de regulamente cu privire la Eurojust și Europol, care, din cât am înțeles, ar putea să fie înaintate spre examinare fie anul viitor, fie peste doi ani. Deci, în ce privește Eurojust, anticipăm că vor exista propuneri de regulamente care să fie examinate începând cu anul viitor. Mi se pare și reiese și din raport că e important ca la nivel parlamentar, legislativ, acele proiecte să fie examinate împreună. Și spun acest lucru având în vedere natura aparte a relației dintre Eurojust și Europol, care trebuie să fie consolidată prin legislație și pe plan instituțional. Pe plan operativ lucrăm împreună, conlucrăm foarte bine, dar suntem tratați în decizie Europol ca fiind o parte terță, deci nu suntem, nu ne bucurăm de o relație de parteneriat privilegiat cu Europol pe care ar trebui să o avem și în decizia Europol nu avem decât un decizia noastră, avem partener privilegiat, rețeaua judiciară europeană și nu Europol. Deci, în ce privește activitatea legislativă pe viitor, s-ar putea să fie adecvat ca legiuitorii să continue să se gândească dacă regulamentele pentru cele două organisme ar trebui să fie examinate oarecum în conjuncție. În plus, trebuie să îmbunătățim relațiile pe care le avem cu Olaf ca principal partener în lupta împotriva, împotriva fraudei, criminalității economice și financiare, împotriva intereselor Uniunii Europene. Ce trebuie făcut acolo, sperăm că va îmbunătăți, se va îmbunătăți în următorii câțiva ani. În plus, suntem conștienți de asemenea de nevoia de a ne baza pe relațiile de care dispunem la nivelul UE cu COSI, Comitetul privind securitatea internă, Eurojust aduce o contribuție importantă la deliberările COSI în baza articolului 71 din tratat, tratatul de la Lisabona. Și cred că e important să existe o contribuție judiciară la considerațiile, la deliberările COSI, din perspectiva noastră, care are tendința să se concentreze pe abordarea de organisme de aplicare a legii. O să mă opresc aici, menționând încă un aspect de parteneriat unde Eurojust putem afirma este unul dintre actorii principali, dacă nu principalul actor în lupta împotriva criminalității organizate transfrontaliere și anume în echipele comune de anchetă. Eurojust găzduiește acum secretariatul pentru echipele comune de anchetă, experții acestora. Administrăm uh, și un lucru important, finanțarea pentru statele membre care doresc să alcătuiască astfel de echipe comune de anchetă. Ni s-a dat această sarcină să primim finanțare de la Uniunea Europeană, să decidem în baza expertizei și experienței pe care o avem la Eurojust, unde se pot cheltui cel mai bine banii în ce privește echipele comune de anchetă. Și a fost un succes în raportul anual o să vedeți că Eurojust a participat la aproximativ 20 de echipe comune de anchetă în cursul anului trecut și, de asemenea, am sprijinit vreo 22-25 de echipe comune de anchetă care s-au adresat Eurojust cu solicitări de finanțare. Și nu furnizăm doar finanțare, ci și expertiză ne asigurăm că acordurile uh, dintre, sau pentru aceste echipe comune de anchetă sunt bine formulate și au o plus valoare pentru autoritățile implicate în lupta de zi cu zi împotriva infracțiunilor grave transfrontaliere. Și pe această notă, cred că mi-am depășit timpul alocat și mă opresc aici. Mulțumesc, domnule Williams. A fost o prezentare foarte amplă pe care ne-ați oferit-o și uh, deschidem acum uh, dezbaterea. Poate că uh, avem în sală prezenți și reprezentanții ai comisiei. Dacă doresc să intervină acum, nu, înțeleg că nu, atunci Înțeleg că doamna Weber dorește să intervină. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Williams pentru prezentare. To be, uh, reminded about the work of... Ne interesează foarte mult activitatea Eurojust și uh, Cunoaștem faptul că activitatea dumneavoastră s-a amplificat, sunteți implicați într-un număr mult mai mare de acțiuni și cunoaștem și rezultatele pozitive ale activității dumneavoastră. Apreciez foarte mult faptul că doriți ca Uniunea Europeană să elaboreze o legislație mai coerentă. Exact asta îmi doresc și eu pentru viitor. Dar dacă mă întrebați dacă sunt optimistă din acest punct de vedere, trebuie să spun că din ceea ce am văzut, mai ales în ultima perioadă, nu sunt din nefericire optimistă de pildă revizuirea uh, competențelor Eurojust și Europol uh, sper că va duce la o activitate mai coerentă și o colaborare mai uh, coerentă. Am câteva întrebări pentru că aș vrea să înțeleg mai bine faptul că Ați menționat uh, valoarea adăugată pe care Eurojust poate să o ofere prin acțiunile sale. Nu vreau ca discuția să fie politizată, mai ales în ce privește criminalitatea transfrontalieră. Dar avem Danemarca, un stat membru care a revenit la controalele la granițele naționale în afirmând că în felul acesta va putea să combată mai bine criminalitatea organizată. Dumneavoastră aveți un mandat, aveți competențe în acest domeniu. Puteți să ne spuneți în ce măsură reinstalarea controalelor la granițele naționale ar putea să aibă o contribuție în contracararea criminalității europene? De asemenea, ați menționat mandatul european de arestare și pot să înțeleg foarte bine uh, Uh, uh, perspectiva dumneavoastră și măsura în care acest mandat uh, poate să fie de folos. Dar în același timp, la nivelul unor eurodeputați există rezerve în legătură cu ceea ce a putut să aducă în plus mandatul european de arestare, pentru că au fost rezerve legate de posibilitatea de a apuza de acest mandat european de arestare. Ieri ne-a vorbit ministrul uh, pentru justiție, afaceri interne din Polonia și ne-a spus că nu există niciun fel de probleme legate de uh, acest mandat european de uh, arestare, spunând că tot ceea ce poate să ducă la o arestare, la o sentință uh, de privare de libertate mai mare de un an, poate uh, să uh, fie rezolvată printr-un mandat european de arestare. Întrebarea mea, dumneavoastră, în calitate de director al Eurojust, vedeți lucrurile la fel și implicit în ce privește problemele de jurisdicție. În ce privește echipele mixte de anchetă, este un mecanism cu care se operează, dar mă întreb care poate fi valoarea adăugată în ce privește durata anchetelor. Cât timp se poate economisi atunci când Eurojust se implică? Pentru că noi avem probleme, evident, cu durata anchetelor. Și vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea de a colabora și cred că noi, cât de curând o delegație din partea noastră va veni la Eurojust pentru a se întâlni cu dumneavoastră și colegii dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Weber. Doamna Latford. Mulțumesc foarte mult, domnule Williams. Mi s-a părut foarte interesantă prezentarea dumneavoastră și uh, aștept uh, cu interes uh, momentul în care vom putea citi raportul dumneavoastră. Ați uh, vorbit despre obiectivele dumneavoastră, despre strategie și ați menționat și faptul că doriți să aveți o contribuție pentru îmbunătățirea cooperării între magistrați în sectorul uh, judiciar. Și, într-adevăr, cred că agențiile ar trebui să ne uh, furnizeze asemenea idei creatoare de îmbunătățire a activității. Uh, puteți fi proactiv în ce privește uh, valoarea adăugată pentru activitatea procurorilor, ehm, pentru că ehm, noi ehm, trebuie să mărturisim că încă nu am fost convinși de utilitatea organismului care se propune în acest sens în articolul 86. Iar și eu, ca și doamna Weber, aș vrea să fac câteva observații în legătură cu mandatul european de arestare. Pot să vă rog să ne spuneți din punctul dumneavoastră de vedere uh, și experiența din Marea Britanie cum se acționează în uh, acest domeniu și dacă într-adevăr este în interesul uh, publicului larg ca să existe și acest instrument de operare. Care sunt și relațiile dintre statele membre? Cum poate contribui Eurojust în uh, respectarea uh, raporturilor, proporționalității din acest punct de vedere, uh, inclusiv în ce privește gradul gravității infracționalității? De asemenea, în ce privește Europol, care sunt barierele eventual uh, în ce privește coordonarea operativă a activității colaborării cu Europol? Pentru că se pare asta am înțeles cel puțin din spusele dumneavoastră că există o anumită rezervă la nivelul Europol de a colabora eventual cu terțe părți. Uh, poate fi îmbunătăită reglementarea activității interinstituionale din acest punct de vedere pentru ca această cooperare să poată să funcționeze mai bine? Cred că uh, Iarăși revenind la mandatul european de arestare, în principiu sunt favorabilă acestei idei, dar uh, ca un euro deputat care trebuie să se pronunțe atunci când apar controverse legislative și când apar experiențe proaste în legătură cu situația anumitor indivizi și știu că și în circumscripția mea la Londra au existat aseama, asemenea experiențe, au existat cazuri controversate. Mă întreb atunci uh, care este experiența, pentru că, de fapt, recunoașterea reciprocă, înțeleg că nu a fost însoțită de o îmbunătățire a activității în sectorul judiciar. Dumneavoastră simțiți oare că, într-adevăr, există din acest punct de vedere anumite probleme cu statele naționale? Pentru că mandatul european de arestare nu va putea să uh, fie eficient decât dacă există, uh, din acest punct de vedere, condițiile ideale. Domnul Ulcev. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, doresc să mă alătur celor care au formulat aprecieri eh, față de cel care eh, conduce Eurojust în clipa de față, domnul Williams, pentru că eh, această prezentare a fost foarte binevenită, ne ajută și pe noi să ne orientăm foarte bine în acest domeniu. Iar această prezentare oricum a fost uh, mai uh, cuceritoare decât uh, acele părți care se referă strict pe statistică. La pag- între paginile 20-29 sunt anumite cazuri prezentate de confiscări, de uh, recuperări civile, uh, de bunuri confiscate în 2010. Și este un tabel prezentat cu câteva cazuri. Oare acestea sunt cazurile cele mai importante în activitatea anuală desfășurată de această instituție? Și dacă nu, este oare posibil ca în următorul raport anual să fie uh, mai uh, multe exemple furnizate și poate și cazuri mai consistente care să fie incluse în aceste scheme, în aceste tabele? În al doilea rând, înțelegem că uh, acele confiscări care uh, până la urmă nu s-au soldat și cu condamnări sunt foarte discutabile în anumite state și uh, nu sunt în concordanță cu tradiția uh, legislației sau uh, Constituției acestor stări. Întreaga dispută legată de acest mecanism, de acest tip de procedură, este rezultatul uh, acestei uh, perioade timpurii de înfiripare a sistemului democratic în anumite state, pentru că înghețarea unor bunuri uh, înseamnă, de fapt, uh, anularea, distrugerea activității economice a persoanei respective și contravine, de fapt, principiului inocenței nevinovăției. La pagina 28 vedem că în anul 2010 Eurojust a um, analizat prin chestionare cazurile în care s-au făcut confiscări de bunuri și până la urmă um, nu s-au soldat respectivele confiscări și cu condamnări penale. Mulțumesc, doamna Jimenez Ceseril. Mulțumesc, domnule președinte pentru această prezentare foarte interesantă și foarte detaliată. Ne ajută foarte mult în activitatea noastră și în felul acesta reușim și să apreciem mai bine activitatea dumneavoastră pe care din practica noastră poate nu o cunoșteam atât de amănunțit. Ați menționat și ascultarea telefoanelor, o chestiune foarte complicată și care de multe ori este discutată și criticată în mass media. Noi, în calitate de legiuitori, ar trebui să ne străduim ca procedurile să fie urgentate, să devină mai eficiente pentru ca chiar și aceste uh, tipuri de valorificare a datelor să devină mai eficiente. Cum se poate uh, opera cu acest instrument mai bine, inclusiv în combaterea terorismului? Aș dori de asemenea să mai aflu ceva uh, de la dumneavoastră în legătură cu criminalitatea IT. Uh, există mijloacele tehnice necesare pentru ca și această criminalitate cibernetică să poată fi combătută mai eficient pentru că este un flagel uh, al societății noastre. Mulțumesc foarte mult. Constat că nu există alte intervenții. Deci mă întorc la uh, directorul Eurojust, domnul Williams. Mulțumesc pentru comentariile făcute, pentru subiectele foarte interesante care uh, au fost antamate. Voi încerca să mă refer uh, la diversele subiecte într-o anumită ordine. Întrebările puse de doamna Weber în legătură cu reinstalarea controalelor la granițele naționale Dați-mi voie să nu răspund la această problemă direct pentru că este o chestiune de maximă importanță politică, dar din punctul de vedere al Eurojust, eu cred că noi dorim să Uh, prevenim într-un fel o blocare a libertății de mișcare în Uniunea Europeană ca o consecință a criminalității. Eurojust are datoria ca procurorii, jucătorii de instrucție să aibă posibilitatea să răspundă prompt și să acționeze rapid, cel puțin la fel de rapid ca și infractorii. În ce privește mandatul european de arestare, Barona Ludford a spus bine că uh, există probleme de proporționalitate care trebuie să aibă avute în vedere. Și acest argument este adesea adus în discuție, dar în uh, ce privește studiile de caz pe care putem noi să le facem la nivelul Eurojust, în legătură cu mandatul european de arestare. Noi trebuie să operăm cu legislația așa cum a fost elaborată pe plan comunitar și uh, cu modul în care această legislație este transpusă în practică pe plan național. Deci problema proporționalității uh, este evident un argument în uh, ce privește mandatul european Uh, de arestare, dar uh, temeiul legal este articolul 49 din Carta pentru Drepturile Omului în ce privește proporționalitatea. Dar uh, noi trebuie să ne asigurăm că argumentele părților în fiecare caz în parte sunt justificate. Conform experienței făcute de Eurojust, noi am ținut seama de aceste argumente și în ce privește documentația care există pe plan european. Există un uh, handbook, un ghid de utilizare a mandatului european de arestare și pentru viitor discuțiile legate de Ordinul European de Anchetă vor ține seama de dificultățile pe care le-am întâmpinat, întâmpinat în practică în ce privește proporționalitatea atunci când se recurge la mandatul european de arestare și probabil că viitoarele prevederi legislative vor valorifica această experiență și uh, statele membre vor trebui să certifice în Ordinul European de Anchetă că aspectele legate de proporționalitate au fost analizate. Deci, în felul acesta, uh, și noi am adus o contribuție utilă în întreaga discuție legată de mandatul european de anchetă. În legătură cu echipele mixte de anchetă, cred că în baza experienței Eurojust, putem spune că noi am putut să uh, uh, reducem durata investigațiilor, durata anchetei prin configurarea echipelor mixte de anchetă. Și uh, echipele au putut să despre dispună de uh, toate informațiile necesare. Deci uh, nu mai este necesar acum să te adresezi prin comisii rogatorii diverselor state naționale atunci când ancheta este desfășurată de către o echipă de anchetatori mixtă și este vorba despre probleme transfrontaliere inclusiv uh, în ce privește um, activitatea de traducere a întregii documentații în, pentru comisiile rogatorii se pot face în felul acesta progrese și se poate câștiga timp. Și în felul acesta cred că este o contribuție pozitivă. Iar în ce privește uh, acel procuror general european, acest organism, această instituție. În clipa de față este greu să spui da sau nu. Cred că nu este o poziție uh, neobișnuită din partea noastră. Noi suntem practicieni care ne confruntăm cu cazuri practice. Deci uh, această problemă trebuie să fie rezolvată în alte foruri, cum este Parlamentul European. Ceea ce poate face Eurojust este să analizeze spețele uh, cu care s-a confruntat și să tragem concluzii, să vedem uh, ce putem face inclusiv în uh, favoarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, să tragem concluzii în baza cazelor cu care ne-am confruntat și eventual să facem sugestii legiuitorilor. Iar în ce privește alte observații care au fost făcute în contextul mandatului european de arestare, trebuie să garanția că există încredere, că există respectarea drepturilor fundamentale. Uh, Sper că am fost clar din acest punct de vedere. Eurojust, prin participarea sa ă, la COZI, sperăm să putem avea contribuții pozitive în interesul strategiei de securitate internă a Uniunii Europene. Cred în clipa de față că suntem de altfel singurul organism care este apt să facă acest lucru. Și, dincolo de uh, perspectivele generale, noi am găzduit și am susținut un organism care a fost înființat recent, un for consultativ al um, procurorilor și toate serviciile judiciare din Uniunea Europeană au fost reprezentate. Iar Eurojust este membru al uh, COZI în baza articolului 71 și contribuie la arhitectura de securitate internă uh, a comunității. Bineînțeles că serviciile noastre uh, se străduie să respecte în totalitate drepturile fundamentale pe plan european. S-a mai făcut o observație în ce privește relația cu Europol. Poate că ar fi trebuit să mă exprim și mai clar. Noi colaborăm pe plan operativ, dar există încă obstacole instituționale care ar putea să fie înlăturate. Noi ar trebui să putem să participăm la filele de analiză pe care, de care Europol dispune, pentru că grupează asemenea uh, file um, pe care le primește din diversele state membre și fie că este vorba despre articole contrafăcute, fie că este vorba despre trafic de droguri sau trafic de persoane, poate în felul acesta să creeze o rețea informațională. Și uh, există asemenea uh, file de analiză, 22 de asemenea file. Și deci, noi sperăm ca dacă va exista o revizuire legislativă a statutului nostru, noi să putem fi asociați automat la aceste rețele informaționale de care Europol dispune. Dinspre Europol ca organism există disponibilitate din acest punct de vedere, dar dacă Eurojust va, se va asocia sau nu la aceste file de analiză, trebuie să să hotărască statele membre. Deci eu nu pot decât să lansez ideea ca din acest punct de vedere reglementările în vigoare acum să poată fi revizuite pe viitor. <coughs> I'm conscious of the time if I may turn to the points made by deci, um, în ce privește alte cazuri care au fost menționate la pagina 29 a raportului nostru, este evident o listă selectivă, sintetică, dar uh, raportul nostru este întotdeauna elaborat în sensul că noi uh, nu putem să uh, prezentăm și cazuri care se află în clipa de față în derulare în anchetă. Sigur că ar exista din acest punct de vedere cazuri mult mai importante, dar deocamdată nu avem libertatea de a le introduce în raportul anual. Poate că pe viitor vom putea să adăugăm multe alte exemple. În ceea ce privește confiscările în anchete care nu se soldează cu condamnări este un aspect foarte important și o problemă de principiu. Cred că poziția Uniunii Europene este că uh, în jur de patru state membre mențin acest uh, sistem de confiscări sau preluare a bunurilor. Deci este posibil ca bunurile să fie confiscate în absența uh, unei condamnări uh, survenite în urma unei anchete penale. Acest uh, lucru pune probleme din punctul de vedere al principiului nevinovat până la dovedirea vinovăției. Prezumția de nevinovăție conform uh, Convenției uh, Europene a Drepturilor Omului, nu este angajată în cazul acestor confiscări însă. Și asta din două motive care pot fi descrise foarte schematic, și anume, unu, confiscarea unui bun nu este ceva care să implice determinarea vinovăției sau nevinovăției unei persoane. Deci confiscarea se face împotriva proprietății și nu împotriva persoanei. Și astfel articolul 6 privind prezumția de nevinovăție nu se aplică. Și un al doilea uh, argument, uh, poate mai puțin atrăgător, este că unele proceduri din statele membre, din acele patru state membre care mențin acest uh, sistem de confiscări este că procedurile, cum spuneam, sunt mai degrabă de natură civilă decât de natură penală. Și iarăși, articolul 6 uh, din uh, Convenția privind protecția drepturilor omului nu se aplică. Și acum revenind la doamna Bario întrebarea care se pune în legătură cu interceptările și cu lupta împotriva terorismului în general la Eurojust, avem o echipă foarte activă antiteroristă la Eurojust. În cursul anului trecut am avut, cred, cinci întâlniri de coordonare în care uh, am uh, tratat cazuri specifice de luptă împotriva terorismului dar avem și întâlniri de strategie împotriva terorismului, în care fiecare stat membru al Uniunii este obligat să trimită un uh, reprezentant. Ținem aceste întâlniri la Haga pentru a reuni uh, expertiza reprezentanților statelor membre. Și de asemenea avem întâlniri care analizează zone specifice ce țin de domeniul terorismului, atât pe teritoriul Uniunii cât și în afara lui. În ceea ce privește criminalitatea informatică, analizăm acest aspect uh, și uh, e o problematică în dezvoltare la Eurojust uh, criminalitatea și terorismul informatice sunt una dif- dificil de măsurat. Câteodată uh, există acele atacuri uh, informatice, dar fiecare dintre acestea poate fi încadrat uh, și în alte categorii, nu numai ca și uh, infracțiuni informatice. Există diverse circumstanțe care fac ca aceste infracțiuni să, fie, să poată fi uh, subscrise unor alte uh, categorii. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Williams. Iată, am avut o prezentare foarte extinsă și vreau să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră, pentru prezentarea raportului anual, pentru discuția ulterioară prezentării și uh, cred că am avut un schimb foarte util de informații. Vom continua să cooperăm cu Eurojust și uh, mulțumim pentru deschiderea pe care o arătați față de Comisia Libe a Parlamentului European. Iar acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. O vom primi pe doamna Françoise Lebail, care în numele Comisiei